pa uh, eh, drugi, drugi del pa je namenjen tudi zaposlovanju mladih. In zaradi tega bo odbor za eh, zaposlovanje eh, dal dodatno mnenje, ki ga bomo vključili v naše mnenje. Morda tudi ime ni najbolj posrečeno glede na vsebino te inicijative. Ne gre samo za mobilnost. V bistvu gre za ta osrednji cilj, kako. Avea un aviz separat. Să vedem care este uh, obiectivul principal al acestei inițiative. Obiectivul inițiativei este să permită tinerilor să dobândească cunoștințe care să le permită să uh, intre pe piața muncii. Și e o chestiune foarte importantă. Uh, deci legătura între uh, piața muncii și sistemul de învățământ și de formare și reformele acestor sisteme. Nu avem o linie specială pentru această inițiativă, o linie bugetară. Uh, Uh, dar acest lucru s-a făcut din două motive. În primul rând, această inițiativă se referă la proiectele în curs, proiecte care sunt în curs de, de derulare și care sunt deja finanțate, beneficiază de uh, linii de finanțare uh, în curs. Și deci uh, comisia trebuie să se asigure că aceste proiecte continuă să fie finanțate și deci vor uh, continua. Uh, Aș dori să profit de ocazie pentru a pune o întrebare Comisiei. Care este diferența între această inițiativă prioritară și inițiativa formarea pe tot parcursul vieții? Mă întreb dacă e vorba de două inițiative care se uh, suprapun și care își calcă una alteia pe picioare, ca să spun așa. Uh, Uh, această inițiativă Formare pe tot parcursul vieții este o inițiativă care are finanțare personală alocat și e în derulare. Uh, inițiativa noastră, Tineretul în Mișcare, însă, ar putea fi considerată ca un fel de suflu de aer proaspăt care aduce un nou uh, uh imbold în Uh, uh, în atenția celor care doresc să o promoveze. Dar nu știm dacă vântul, dacă curentul este suficient de puternic. Ideea noastră este să ridicăm puțin ștacheta acestei inițiative. Și dacă e într-adevăr vorba de o inițiativă prioritară pentru Comisia Europeană, la fel ca și celelalte inițiative care fac parte din strategia UE 2020, eu cred că e una dintre inițiativele cele mai importante. Uh, strategia Uniunea Europeană 2020 are un obiectiv uh, final uh, foarte important, o creștere economică cuprinzătoare, inteligentă și durabilă. Știm că unul dintre aceste obiective vizează și sporirea ocupării din populația activă de la 69 la 75% să uh, majoreze investițiile în cercetare de la 1,9 până la 3% din PIB și un aspect și mai important să majoreze, să crească nivelul tinerilor care au studii superioare de la 31 la 40% și să reducă rata abandonului școlar sub 10%. Abandonul școlar în prezent este de aproximativ 15%. Un alt obiectiv principal este să se reducă numărul persoanelor uh, care trăiesc în sărăcie de la 80 la 60 de milioane și așa mai departe. În contextul tinerilor și ținând cont uh, și de criza economică în curs, uh, șomajul tinerilor reprezintă o problemă foarte gravă, pentru că a crescut de la 20 la 21% și să nu uităm Bine mladih, ki nimajo... Eh, Kaj... Vorba de o rată foarte mare a șomajului. E dublul populației slovene, eh, dacă ne gândim la numărul de tineri șomeri în Europa. crize. Raportul Monti susține că, inclusiv în perioada de creștere economică, de creștere economică, încă există totuși locuri de muncă care nu sunt ocupate. Pe de altă parte, avem un număr foarte mare de tineri șomeri, având în vedere profilul și pregătirea și formarea lor. Trebuie să încercăm să uh, uh facem legătura între cele două situații, să acoperim aceste uh, uh, viduri. Trebuie să ne asigurăm că sistemul de formare ține cont de nevoile pieței. Și trebuie să recunoaștem faptul că uh, această legătură este prea slabă în Uniunea Europeană. Res je, da morajo upoštevati tudi pričakovanja mladih, ampak. Eh, și trebuie, deci, să încurajăm sistem, sistemele de pregătire și de formare să țină cont de nevoile pieței muncii. Sigur că trebuie să încurajăm și mobilitatea tinerilor, pentru că doar astfel își pot da seama de uh, cerințele societății. Această inițiativă prioritară nu se referă la uh, mobilitatea pe piața muncii în uh, special, pentru că ele țin de Comisia de Ocupare. Dar cred că trebuie să încurajăm uh, schimburile de studenți, de dascăl, de formatori. Și calitatea noi propunem un fel de mecanism paralel care să ducă la îmbunătățirea calității formării unei persoane care să consolideze dimensiunea europeană în activitățile culturale ale tinerilor. Trebuie să ne asigurăm că sistemele europene de formare și de educare, pe de o parte, și piața muncii se apropie, în orice caz mult mai mult decât acum. 10 acțiuni au fost incluse în această inițiativă prioritară. Unele dintre ele lasă puțin de dorit. Uh, trebuie să recunosc acest lucru. Unele dintre activitățile și uh, proiectele în derulare vor uh, corela. Vom avea sisteme de credit, de exemplu, pentru învăță- învățământul și formarea profesională. Avem inițiativa Europass, de exemplu, avem uh, tabelul uh, um, uh, um, privind piața internă, schimburile universitare. Aceste mecanisme există de mai bine de 10 ani în Uniunea Europeană și constatăm că sunt inițiative de succes. Vorbim foarte mult și despre procesul Bolonia, care are un impact uh, limitat uh, în procesul de formare profesională, dar Bolonia uh, cred că ar trebui să aibă efecte mai mari. Ar trebui ca Bolonia să nu vizează doar, vizeze doar studiile superioare, ci și învățământul profesional. Ieri spunea cineva că în 2020 50% din toate meseriile și din toate locurile de muncă vor fi ocupate de absolvenți din uh, învățământul profesional. Doar 20% din locurile de muncă vor uh, fi uh, ocupate de persoane cu uh, studii superioare și cu diplome universitare. Deci structura pieței muncii se va fi schimbat foarte mult, în orice caz mult mai mult decât când a fost lansat procesul de la Bologna. Nu e vorba de pregătire și formare universitară doar, ci trebuie să ne gândim la toate nivelurile de învățământ și de formare care trebuie să fie îmbun- uh, îmbunătățite. Nu o să mă refer la toate cele 10 acțiuni uh, conținute de inițiativa noastră. Mă voi axa doar pe câteva dintre ele. Se va crea un uh, site internet care va fi dedicat uh, tineretului în mișcare. De asemenea, uh, Observatorul European uh, pentru Competențe va avea și el o pagină internet. În ce privește mobilitatea, mobilitatea va fi uh, inclusă de, uh, în uh, această tabelă privind comparațiile dintre bazele de date. Apoi vom încuraja acordarea de granturi și de credite universităților care încurajează mobilitatea tinerilor. Problema mobilitatea, uh, privind mobilitatea tinerilor nu e legată doar de stăpânirea unor limbi uh, străine, ci mai ales de lipsa de finanțare și de fonduri. Din păcate, tinerii care uh, vin din părți mai puțin dezvoltate sau avansate din Uniunea Europeană nu au suficienți bani pentru burse, de exemplu. Și deci mobilitatea lor e redusă. Și deci Banca Europeană de Investiții ar putea fi, de exemplu, un uh, uh, mijloc excelent pentru a uh, stimula uh, mobilitatea tinerilor. Pe viitor, Comisia își va dezvolta un sistem de notare al agențiilor. Era nevoie de un astfel de sistem deja de mult timp, pentru că Deocamdată nu avem date suficient de pertinente în, leg- uh, în legătură cu uh, calitatea studiilor din anumite universități. Și dacă am avea un fel de cl- clasificare, un fel de catalog al universităților în funcție de performanță, ar fi foarte bine. Universitățile nu pot fi notate sau clasificate doar pe baza unor Uh, criterii uh, așa dezvoltate uh, sau indicatori la care s-a ajuns în mod arbitrar. Și aici avem foarte multe de făcut. Și apoi acest proiect care vizează cardul Tineretul în Mișcare. Trebuie să ne întrebăm dacă ar merita să avem uh, un card pentru uh, acest domeniu. Avem Europasul, avem uh, carduri pentru studenți și poate că acest uh, card Tineretul în Mișcare ar putea fi uh, fuzionat cu un alt card. Poate chiar toate carduri ar putea fi uh, unite într-un singur card, pentru că avem posibilitățile tehnice. Pe scurt, Iată, avem un uh, raport foarte important, deși nu avem o linie bugetară specială pentru el. Însă, succesul acestei inițiative prioritare va depinde de finanțare. Până în 2000 uh, 13 până la sfârșitul perspectivelor financiare actuale, nu putem veni cu noi fonduri. Poate după 2013 putem obține alte surse de finanțare. Însă întrebarea ar trebui să fie ce fonduri vor veni din noile perspective financiare din, uh, pentru tineretul în mișcare. Pentru Marie Curie, Erasmus, Grundvik, pentru astfel de programe, Mă întreb dacă ele vor, fi, vor beneficia de finanțare suficientă pentru pe viitor pentru a stimula cu adevărat uh, mobilitatea. Președintele Comisiei Europene adesea spune că în 2020 toți tinerii din Uniunea Europeană ar trebui să beneficieze de o adevărată șansă să studieze în străinătate. Însă, acest lucru presupune uh, eforturi mari, pentru că tinerii Europei sunt numeroși și având în vedere că liniile bugetare sunt destul de rigide, nu știu dacă putem să ne mândrim cu faptul că acest obiectiv va putea fi atins. Însă, împreună cu statele membre, finanțarea uh, schimburilor de tineri și de studenți ar trebui să fie uh, facilitată, pentru că astfel dimensiunea europeană ar fi consolidată în sistemele de învățământ. Doamnă președinte, sper că nu am vorbit prea mult, e doar o introducere, un uh, discurs de prezentare. Aș dori să subliniez încă o dată că este vorba de o inițiativă binevenită care va aduce o gură de aer proaspăt în sistemul de învățământ și de formare din Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mange tak, formand. Uh, undskyld, jeg uh, trænger mig på som anden taler her, men jeg skal til møde her kl. 10, så jeg håber... Mulțumesc foarte mult, spune domnul Lockergard. Mai uh, trebuie să particip la, ședință, la o ședință la ora 10. Din păcate, probabil că nu o să pot participa la această dezbatere. Această um, inițiativă uh, este foarte interesantă. Problema este că, într-adevăr, avem mai multe inițiative care uh, Uh, s-ar putea să se suprapună. În rest, uh, sunt de acord cu tot ce a spus uh, domnul raportor. Aș dori să mă refer însă la un singur aspect. Într-un prim schimb de vederi, cooperarea între universități și piața muncii. Øh, er øh, sunt pentru toate propunerile domnului raportor în acest sens Într-adevăr, cooperarea între universități și uh, piața muncii și mediul de afaceri trebuie uh, încurajată. Trebuie să existe o adevărată sinergie și să se încurajeze parteneriatele în acest sens. Pentru că Uh, până la urmă știm că problema va fi foarte mare și pentru universități în ce privește finanțarea. Universitățile vor avea nevoie de tot mai mulți bani pentru că uh, nu, uh, fondurile publice nu sunt suficiente și deci trebuie să găsim soluții inovatoare de finanțare, poate și din mediul privat, prin aceste parteneriate public-privat. Trebuie să ținem cont și de aspectele practice în contextul economic. S-a vorbit despre aceste bariere culturale care există între universități și mediul de afaceri. Ar trebui ca aceste bariere să fie spulberate pentru ca atât mediul de afaceri cât și universitățile să vorbească aceeași limbă. Nu ar trebui să Uh, să, să uităm că până la urmă scopul educării și al formării e să uh, aducă proaspeți absolvenți pe piața muncii. Am avut cadrul european al calificărilor, cred că trebuie aprofundat pentru că și aici persistă anumite piedici. De exemplu, ar trebui ca universitățile să ne informeze mai bine și să existe o adevărată cooperare în acest nivel între statele Uniunii Europene. Cred că Astfel, am putea uh, elimina ultimile obstacole existente. În orice caz, trebuie să eliminăm uh, toate piedicele care există în calea uh, cooperării și a mobilității la nivel internațional. Comisia a luat câteva măsuri pentru a promova uh, pregătirea tinerilor Trebuie să uh, avem un adevărat uh, tabel și un, un, um, date statistice foarte clare cu privire la, madi, la mobilitate. Am avut astfel de tabele pentru piața internă care sunt foarte utile pentru a îmbunătăți situația pe piața internă. Deci, un astfel de tabel, precum cel din piața internă și pentru mobilitate, ar fi foarte util pentru a vedea care sunt uh, piedicile care încă persistă între, uh, în calea mobilității la nivelul statelor membre. În fine, să nu uităm că jumătate din tinerii din Danemarca sunt uh, uh, formați în licee în, la nivel universitar. Cred că ar trebui să implicăm și Uh, uh, liceele profesionale. Chiar dacă depășește puțin sfera de competență a acestei comisii, ar trebui să includem și pe acești tineri care sunt formați în liceele profesionale în raport. Iată ce doream să vă spun, domnule Zver. În orice caz, uh, acest raport mi se pare foarte important și sper să avem o cooperare fructuoasă. Mulțumesc! Aș dori să atrag atenția colegilor că Comisia de Ocupare e pe picior de egalitate cu noi. Uh, noi uh, avem uh, raportul nostru, Comisia de Ocupare redactează propriul raport și cei doi raportori urmează să coopereze în acest proces. Am ajuns la acest acord pentru că Comisia de Ocupare, bineînțeles, își dorește ca în domeniul formării și a pregătirii profesionale să avem o astfel de cooperare. Ja, vielen Dank. Äh, erstmal Verzeihung, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Ich habe deshalb Mulțumesc. Am cer scuze, am venit puțin cam târziu, nu am auzit decât ultima parte a prezentării, dar aș dori să fac câteva observații. Mai întâi, în ceea ce privește mobilitatea. Multe dintre probleme le-ați menționat deja, aș dori să menționez și eu altele, care cred că uh, Uh, trebuie plasate în contextul procesului uh, Bologna. Uh, mulți studenți ar dori să meargă în străinătate, dar după, în urma procesului de la Bologna, viața lor e din ce în ce mai complicată. Pentru că diplomele pe care le obțin în străinătate nu sunt recunoscute la ei acasă alegerea universității, eh, de fapt, au puține posibilități eh, de alegere între universitățile unde pot să meargă să petreacă câteva luni. Eh, paleta studiilor a fost restrânsă prin procesul Bolonia și acest lucru face mobilitatea mai dificilă. Aș dori să spunem clar statelor membre că trebuie neapărat să se gândească cum se poate structura procesul uh, Bolonia pentru ca mobilitatea să nu fie blocată de acest proces, ci din potrivă promovată. Apoi, ierarhia universităților, acest ranking, mă întreb dacă aceasta este cea mai bună cale, aceast, să facem această ierarhizare a universităților. Poate ar fi mai bine uh, să ne gândim la uh, să, să, creăm, să se creeze un site internet uh, pe care tinerii să meargă pentru a-și face o idee uh, ce universități există, ce universități oferă anumite cursuri fără să studieze fiecare universitate în parte să, să vadă dacă oferă cursurile respective sau nu nu cred că e o idee bună să se dea note pentru a vedea care e cea mai bună și cea mai proastă universitate din Europa. Pentru că a defini ce e bun și ce e rău e destul de complicat. Bineînțeles, fiecare universitate, fiecare facultate are puncte mai bune și mai slabe. Mă, gând, mă întreb care e cea mai bună uh, cum ar trebui să procedăm mai bine. Cred că trebuie să ne gândim bine dacă într-adevăr dorim să facem această ierarhizare sau nu. Apoi, în ceea ce privește termenul, subiectul, tineretul în mișcare, am discutat mult deja despre acesta. Suntem de acord că obiectivul este unul excelent, dar programele în domeniul formării și formării continue nu trebuie niciun caz să dispară, să se dizolve într-o masă în care căreia să îi se dea titlul general Tineretul în Mișcare. Nu trebuie să uităm uh, nici programele care există deja și acest lucru trebuie subliniat în avizul nostru. Mulțumesc. Uh, domnul Bago are cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, În ceea ce privește legăturile tradiționale dintre Ungaria și uh, uh, Finlanda, și eu ar trebui să mă apuc să uh, cânt uh, cântece populare, dar uh, în loc de asta aș dori să subliniez uh, faptul că discutăm acum uh, o problemă cheie pentru următorii 25 de ani. Am auzit uh, despre visul european în această comisie sau despre diversitatea, uh, despre sloganul uh, nostru legat de diversitate. Cred că aceste noțiuni sunt strâns legate. Uh, dar uh, cântecul Papa Don't Preach al Madonei este cel pe care l-aș cita aici, pentru că, sincer, nu cred că vom putea rezolva problema tinerilor în tineretul în mișcoare fără a implica pe tineri. Pentru că tinerii uh, tinerii nu agrează uh, când uh, generațiile mai în vârstă uh, le dau sfaturi, le uh, fac teorie. Deci, cred că ei sunt cei care sunt cei mai aproape și vizați direct de punctul 10 de pe ordine de zi. Deci, în loc să uh, Uh, liberăm potențialul tinerilor, uh, cred că ar trebui să folosim alt termen. Sau am putea vorbi despre sprijin, ajutor sau ceva de genul acesta, în loc să vorbim despre liberarea potențialului. Cred că aceste termene ar fi mai potriviți și voi propune un amendament în acest sens. Sunt absolut de acord cu antevorbitorii mei uh, când uh, vorbim uh, despre faptul că acest subiect este important, uh, că ideea mobilității trebuie promovată și, în fine, de multe ori vorbim despre programul Erasmus. Programul Erasmus trebuie să facă parte integrantă din, acea, din discuția, discutarea acestui punct de ordine de zi. Nu de mult în comisie s-a spus că ar trebui să existe și un program Erasmus pentru sport. Mulțumesc. grazie <clears throat> Domnul Scuria. Mulțumesc, mulțumesc uh, și colegului Sper pentru această primă prezentare a inițiativei care ne permite să discutăm acest dosar uh, mai în cunoștință de cauză. Nu știu dacă i-am făcut o favoare uh, dându-i uh, acest raport, pentru că este unul foarte important, dar și foarte problematic, complex. Pe de o parte, pentru că știm că nu avem linie bugetară specifică în acest domeniu, deci tot ceea ce putem prevedea noi, trebuie apoi uh, să vedem cum se poate concretiza la nivelul Uniunii Europene. Se spune că este o inițiativă far, deci și se fac uh, sugestii, uh, propuneri de intervenții și cred că aici uh, sunt incluse programele plurianuale pentru tineret care au buget dar nu cred că trebuie să se creeze confuzii sau chiar uh, să se uh, reducă resursele disponibile la uh, bugetul acestora pentru că există o nouă inițiativă. Chiar ieri coordonatorii și-au exprimat preocuparea pentru că nu au găsit în comunicarea Comisiei în legătură cu programul de lucru pentru anul următor Uh, programele anuale pentru tineret, dar și în alte domenii. Și cred că trebuie să înțelegem în primul rând care uh, va fi dimensiunea reală a Youth on the Move, a tineretului în mișcare, având în vedere programele deja existente și sper că Comisia ne va putea da câteva explicații în acest sens astăzi. În ceea ce privește testul raportului, bineînțeles vom avea și alte ocazii pentru a face schimb de opinii. Este important ca tema ocupării să se regăsească în text, mai ales acum, în momente de criză economică. Uh, trebuie să sprijinim uh, ocuparea tinerilor, dar poate până acum S-a discutat deja mult despre acest subiect, dar nu suficient în legătură cu tineretul. Mai trebuie, bineînțeles, abordate și alte teme, dar știu că colegul Sver uh, va continua să lucreze uh, la acest raport uh, cu ajutorul nostru și de aceea acest prim schimb de opinii a fost într-adevăr necesar și binevenit. Grazie Marco. Mulțumesc. Și acum, doamna McLaughlin. Mulțumesc. Cred că trebuie să fim realiști și să nu uităm situația economică în care ne aflăm în momentul de față. Trebuie să ne reconcentrăm prioritățile și nu sunt sigură că fixarea obiectivelor uh, de genul 40% din tineri uh, cu studii universitare este ideea cea mai bună. Cred că trebuie să ne concentrăm pe metodele mai flexibile de învățare, pe formarea profesională pentru tinerii care consideră că universitatea nu este pentru ei. Trebuie de asemenea să existe piețe flexibile, contracte flexibile pentru ca tinerii să poată să beneficieze de experiență în muncă în timpul studiilor. Uh, pentru că avem nevoie în Uniunea Europeană și de alte tipuri de calificare și nu trebuie să le uităm nici pe acestea, trebuie să le valorificăm. Thank you very much. Mulțumesc. Doresc să spun și eu câteva lucruri uh, în legătură cu acest raport uh, și în legătură cu ceea ce a spus doamna McClarkin, am vorbit deja ieri despre formarea profesională și cu toții am considerat că aceasta trebuie să aibă un rol mai uh, important de jucat, pentru că unele țări nu doresc să aibă 40% din tineri cu diplome universitare. Deci, am spus, nu am spus 40% tineri cu diplome universitare, ci am spus 40% diplome universitare sau echivalente. Deci poate să fie și formare profesională. Deci trebuie să ne concentrăm uh, pe promovarea acestui domeniu pentru ca tinerii să poată să, uh, uh, și să dorească să beneficieze de programe de formare profesională. Avem nevoie de aceste calificări mai mult de ne, decât ne închipuim. Deci, 40% ă, este procentul pe care îl dorim pentru o formare solidă, dar nu neapărat universitară. În ceea ce privește acest sistem de ierarhizare a universităților, nu știu, ce să zic, miram ca comisia să îndrăznească să facă așa ceva, pentru că un astfel de, o astfel de idee este sortită eșecului. Uh, am spus deja doamnei Vasiliu, predecesorului, uh, acest lucru, că nu putem să avem adevărată ierarhizare, dar am putea avea un site pe care uh, studenții sau viitorii studenți să poată să afle unde și ce pot să studieze. Dar personal eu sunt împotriva ideii ca cineva să îndrăznească să facă o ierarhizare chiar și în cadrul Germaniei ar fi ridicol o astfel de idee cum să facem acest lucru pentru întreaga Uniune Europeană din Portugalia până în România? Uh, e o glumă. Uh, lucrurile nu pot fi văzute din acest punct de vedere. Poate că nu s-au înțeles bine lucrurile. Oricum, trebuie să fie clar pentru Comisie că nu suntem pentru astfel de idee. Ceea ce a spus domnul Bago este de asemenea adevărat. Dar Într-adevăr, cred că trebuie să avem politici uh, uh, potrivite, dar trebuie să-i ascultăm pe tineri. Uh, Forumul pentru, pentru tineret a fost întotdeauna un adevărat uh, partener al Comisiei, uh, a făcut propuneri pe internet și așa mai departe și, într-adevăr, niciodată nu vă face suficient pentru a permite tinerilor să se exprime, tocmai în legătură cu tineretul în mișcare. Aceasta este o inițiativă amiral. Foarte bine, sună foarte bine, dar nu sunt sigură cum va funcționa. Um, avem impresia că nu evoluează, nu merge nicăieri. Am impresia că această navă amiral deocamdată e la chei, uh, nu navighează deloc. Uh, am spus că acesta nu poate să fie un program, pentru că programe avem. Avem Erasmus, Comenius și așa mai departe. Sunt programe bine cunoscute. Tineretul în mișcare este o idee, doar uh, o inițiativă Uh, care trebuie să sprijine, să îmbunătățească aceste, să uh, se adauge la aceste programe existente. Dar nu prea înțeleg exact cum încearcă Comisia să aducă pe ușa din spate aceste lucruri. Deci, noi nu putem sprijini astfel de idei. Știm că Comisia se află alături de noi astăzi, dar nu prea înțelegem ce se, nici ce se întâmplă cu programul multianual Mm, vrem să știm uh, câte fonduri avem la dispoziție pentru aceste programe. Vom avea în orice caz. Faceți lucruri cu care, sincer, nu suntem de acord. Deci pot să spun reprezentanților comisiei, aflați astăzi în sală, să transmită la nivel mai înalt următorul lucru. Această comisie nu va permite ca programe cu adevărat animal, uh, amiral, mă scuzați, de uh, ani de zile, uh, nu putem să ne permitem ca aceste persoane să fie umbrite de o inițiativă tineret în mișcare care nu prea știm cum se articulează cu restul. Deci rog Comisia uh, să facă tot ce stă în putere Uh, pentru a clarifica lucrurile, trebuie să știm câți bani vom avea pentru viitorul cadru uh, plurianual financiar, dacă vom primi ceva bani. Încă de acum trebuie să discutăm aceste lucruri. nu putem să spunem Consiliului faceți ceva pentru tineretul în mișcare și restul le putem uita. Nu, vrem să știm exact ce se întâmplă cu Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundig și așa mai departe. Vrem să știm cum se vor uh, articula uh, aceste programe. Bineînțeles, pot să existe cooperări între programe, dar vă rog să nu-mi spuneți că vom abandona aceste programe. Sunt sincer foarte îngrijorată. Și nu voi accepta așa ceva. în ciuda tot ceea ce am discutat, am impresia că Comisia se îndreaptă într-o direcție care nici nu ne putem închipui. Sper că avem cu toți același obiectiv și acestea fiind spuse, aș dori să dau în sfârșit acum cuvântul Comisiei. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. You dare it! Hey. Îndrăzniți? Vă rog. Okay, thank you very much, um, President Pak, and thank you very much for all the uh, honourable members for very interesting points raised um, at this meeting today. Well, uh, let me first start to um, uh, mention, of course, this is a flagship initiative. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr că e o inițiativă prioritară foarte uh, importantă în domeniul educării și al formării și uh, de asemenea și în domeniul ocupării tinerilor. Uh, așa cum s-a spus, uh, e una dintre uh, inițiativele prioritare împreună cu alte șapte inițiative prioritare. E vorba de o strategie, de o listă de priorități care încearcă să pună în primul plan inițiative care, inițiative care au fost prezentate deja, dar care urmează să fie prezentate și în următorii ani. E vorba de acțiuni cheie, însă propunem și consolidarea unor activități uh, existente și propunem și să uh, încurajăm punerea în aplicare a altor acțiuni uh, existente. Și cred că nu ar trebui să uităm că e o prioritate uh, pe, pentru tineri noi nu venim cu o serie de propuneri pentru toate provocările cu care ne confruntăm în uh, toate domeniile. Nu! Noi ne uh, axăm doar pe situația tinerilor, să nu uităm acest lucru. Și în legătură cu acest lucru, unul din punctele forte ale acestei uh, liste de priorități e că ne axăm nu numai pe educare și pe formare, ci încercăm să vedem ce se întâmplă și după ce tinerii și-au terminat studiile. Deci există și această legătură cu piața muncii, aspectele de tranziție. Cred că e foarte important dacă ne uh, gândim la uh, punctele forte ale inițiativei noastre. Așa cum ați spus că nu numai în această inițiativă, ci și ca strategia UE 2020, foarte multe angajamente care au fost făcute de către Comisie și de către Consiliu, dar și de către Parlament, cu privire la importanța uh, mobilității este un uh, angajament foarte puternic pentru sporirea mobilității în domeniul învățării și al uh, reformei sistemelor de educare și de formare. Cred că este foarte important să menționăm că avem foarte multe acțiuni, acțiuni diferite pe care, care pot uh, sprijini aceste reforme. Printre ele aș menționa, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă Pac, Uh, formarele de pregătire, de asemenea uh, uh, mobilitatea în domeniul învățământului, Youth in Action, programul Erasmus Mundus, dar și finanțare posibilă de la Fondul Social European. Deci avem mai multe instrumente în ce privește finanțarea care poate sprijini obiectivele pe care le-am uh, le-am, le-am identificat în acest domeniu al inițiativei Tineret în Mișcare. Însă aș dori să mai spun că această inițiativă completează tot ce avem și bineînțeles că avem și acest stradu, uh, cadru strategic care a fost uh, adoptat de către miniștrii Uh, pentru a stimula cooperarea în domeniul educării și formării. Rolul tinerilor, uh, sigur că nu se schimbă. Ne bazăm pe succesele pe care le-am înregistrat deja, succesul cadrului strategic existent și în acest domeniu ne axăm mai ales pe provocările pentru tineri. Sper că am liniștit puțin temerile care au fost emise în uh, cadrul intervențiilor. Pentru a mă întoarce la problema finanțării, aș dori să spun că, după cum știți, este o perioadă foarte importantă pentru dezbaterile în legătură cu ce se va întâmpla cu următoarele programe, programele de următoarea generație. Am avut o consultare publică care a fost lansată în aceeași zi cu lansarea inițiativei Tineretul în Mișcare, o consultare publică pentru o serie de programe pentru perioada de după 2014. Am avut uh, consultare pentru tineretul în mișcare uh, la programul uh, de formare și pregătire pe durata vieții și Erasmus. Consultarea a luat sfârșit în urmă cu două zile, am primit foarte multe răspunsuri, mai bine de o mie de reacții de la actori, din partea guvernelor, la diverse niveluri, factori implicați și, bineînțeles, și de la persoane fizice. E foarte important pentru noi să ne bazăm, uh, să, să ne construim uh, baza pentru următoarele programe uh, și să facem acest lucru în a doua jumătate a anului viitor. Tineretul în mișcare e o strategie și dezbaterile cu privire la programe vor încerca să țină cont de această inițiativă, dar calendarul e puțin diferit între cele două. Bineînțeles că mai considerăm și că aceste angajamente politice în domeniul mobilității ne oferă posibilitatea să uh, sporim finanțarea pentru aceste proiecte, pentru că nu văd cum am putea să uh, atingem toate aceste obiective atât de ambițioase dacă nu avem suficientă finanțare. Programele existente au fost încununate de succes, știm acest lucru și deci uh, nu sunt motive pentru care să nu alocăm surse uh, de finanțare suplimentară. Foarte pe scurt, aș dori să mă mai refer la alte chestiuni care au fost uh, uh puse aici. Cineva a spus uh, că e îngrijorat în legătură cu clasificarea universităților. Sunt de acord cu dumneavoastră că cuvântul clasificare nu este cel mai bun pentru uh, ce ne dorim noi. Noi încercăm să ne asigurăm că avem un instrument mai convivial care să îi ajute pe studenți Uh, să uh, vadă unde ar putea să studieze, dar poate e un instrument care îi, le poate ajuta pe instituții să uh, lanseze proiecte de cooperare cu universități din alte state. Și dorim să nu avem acest, această clasificare în care totul se bazează pe cercetare și pe uh, performanță. Noi am dorit să avem o, uh, un, uh, o vedere de ansamblu mai complexă. Deci nu doar să ținem cont de cercetare, de performanță. am dorit să vedem și care este calitatea procesului de învățare, uh, Uh, care este un aspect care este ignorat în clasificare. Am dorit să examinăm și uh, transferul de competențe, de exemplu, și angajamentul la nivel regional sau și parteneriatele cu alte universități. Deci, iată, e vorba de un instrument care este convivial și care poate fi folosit și în funcție de nevoile noastre. Dorim să avem aceste tabele, precum cele în domeniul pieței interne, dar uh, am dorit ca clasificarea să se facă nu numai în funcție de, uh, de parametri de performanță, ci și de ce cresc studenții despre instituțiile respective, de exemplu. Și, în fine, în ce privește benchmark-ul european de a crește calitatea pregătirii cu 40%, până la 40%, sigur că e o șachetă foarte sus ceea ce nu înseamnă că noi nu acordăm importanță învățământului profesional. Din comunicare este foarte clar, se pune foarte mult accentul pe importanța îmbunătățirii calității și a disponibilității, a ofertei în domeniul uh, învățământului profesional. Deci poate că ar trebui să privim uh, mai în context lucrurile, chiar dacă sigur că această, acest prag de 40% e foarte important. Apoi, dacă ne uităm la uh, estimările, la previziunile CDFOP pentru 2020, constatăm că avem 50 de milioane mai multe locuri de muncă, 25 sau 35% din uh, locurile de muncă care necesită studii superioare, dar pe de altă parte 50% din uh, locurile de muncă care uh, necesită pregătire în domeniul profesional, ceea ce înseamnă că avem nevoie și de absolvenți de studii superioare, dar și de absolvenți de studii profesionale. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru timpul acordat. Mulțumesc. Deci, dacă am înțeles, nu doriți să facem o cl- clasificare. Atunci găsiți, vă rog, un alt nume. E mai ușor, ar fi mai ușor. Ar fi mai ușor să găsim un alt nume. Noi vă sprijinim dacă doriți să faceți un portal cu tot ce este foarte important, convivial și așa mai departe, noi vă susținim. Dar clasificarea ar trebui să însemne clasificare și nouă nu ne plac clasificările. Uh, știm că uh, ați făcut această consultare în ce privește Erasmus, Grudmus, uh, Grundvik și celelalte probleme. Da, e adevărat, ați făcut această uh, consultare, dar nu ați menționat-o în programul de lucru. Trebuie să vă faceți și dumneavoastră datoria. Noi vă apreciem pentru ce faceți, dar nu ne mulțumește răspunsul pe care ni l-ați dat. Pentru că Uh, de fapt, nu puteți să-mi dați niciun răspuns. De fapt, sunt mai, sunt mai multe temeri. Vorbiți de fonduri suplimentare pentru aceste programe, ori noi ne temem și știm de altfel că nu vor fi destui bani. Aceasta este problema. Și uh, aceasta, a, astfel s-ar putea explica comportamentul puțin ezitant al Comisiei. Vă mulțumim pentru eforturile pe care le depuneți în prezentarea acestei uh, consultări, dar poate că nu e suficient. Mai dorește cineva de la comisie? Vă rog, poate cu noutăți. Ja, guten Morgen, Frau Vorsitzende, <laughs> sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Bună dimineața, doamnă președintă. Reprezint Digi Employment și și uh, reprezint partea de ocupare din acest program. Lucrăm împreună cu colegii de la uh, ocupare. Nu vreau să intru în detalii, aș vrea doar să fac câteva comentarii de ordin general cu privire la percepția la nivelul acestei inițiative. Inițiativele cheie, dragi colegi, urmăresc să ilustreze de ce este nevoie în Europa pentru a obține creștere și locuri de muncă ca să mă întorc la cele spuse despre faptul că inițiativele cheie sunt problematice. Avem 5 milioane de persoane sub 25 de ani care sunt șomere. Datorită recesiunii s-a întâmplat acest lucru. În trecut existau 4 milioane de tineri eh, care nu aveau un loc de muncă, acum numărul a crescut la 5. În același timp, cred că ați observat că creșterea a început să fie relansată în Europa, dacă ne uităm la ultimele cifre. Întrebarea este însă câte noi locuri de muncă putem crea în această perioadă de creștere nu se pare că va fi o redresare economică în care să apare multe noi locuri de muncă. Deci în Europa trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i pregăti pe tineri pentru viitor cât mai bine posibil, astfel încât să se poată integra pe piața muncii. Și asta este unul dintre aspectele cheie din perspectiva Comisiei, mai ales în ceea ce privește politica pentru ocupare. Trebuie să vedem de ce este nevoie pentru ca tinerii să poată trece din școli pe piața muncii. Pe asta se axează inițiativa, cum ar fi uh, abandonarea timpurie a școlii, Într-o mare măsură, acești 5 milioane de șomeri tineri uh, au probleme la nivelul educației. Cei care abandonează școala la o vârstă timpurie sunt cei care sunt cei mai afectați de șomaj. Deci nu e vorba de un program care înlocuiește un alt program. Avem Fondul Social European. Există fonduri pentru ca statele membre să le folosească pentru programele adecvate. Mulțumesc. Und wir wollten auch verhindern, dass es ein Programm wird. Și spune doamna președinte, nici nu vrem să lăsăm ca lucrurile să devină o problemă. Nu știu însă dacă reușim acest lucru, pentru că programul de lucru nu vorbește despre, nu se menționează Erasmus, Leonardo, nu este menționat nimic și uh, doar programul cheie este păstrat ca un catalist, ca un factor catalizator, dar asta nu este suficient. Deci, încă o dată, suntem pentru această idee și dacă îi luminează pe oameni, dacă statele membre vor înțelege ce trebuie să facă, mă refer aici la politicieni și la autorități, ce trebuie să facă în ceea ce privește educația și formarea ar fi foarte bine. Dar mă îndoiesc, abandonul școlar la vârste mici este într-adevăr o problemă, însă cei care nu abandonează școala cei care au diplome și ei au probleme și trebuie să uh, garantăm o pregătire profesională adecvată care să permită tinerilor să se angajeze pe piața muncii. Deci trebuie să ne axăm și pe cei care nu abandonează școala. Germania a fost afectată de criză la fel de tare ca restul statelor membre și totuși avem o rată mai redusă a șomajului în rândul tinerilor. Există state cu șomaj cu 20-30% în rândul tinerilor, pe când în Germania acesta este doar de 10%. Și există un motiv pentru care situația este așa cum este, pentru că în acele state cu probleme, pregătirea profesională nu a fost bine abordată. De aceea Uniunea Europeană trebuie să uh, respecte bunele practici. Mulțumesc! Voi avea o intervenție foarte scurtă, așa să mă refer la cele spuse de dumneavoastră. Este adevărat, în Germania și în Austria există sistemul dual. Acest sistem permite intrarea pe piața muncii. E adevărat, fiindcă elevii sau studenții sunt formați în timp ce sunt educați și astfel pot să dobândească abilitățile necesare pentru un loc de muncă. Dar mai există un alt element aici. De exemplu, dacă formăm tineri la locul de muncă, dacă îi educăm să Um, dobândească abilități necesare unor companii anume și neglijăm competențele sau abilitățile generale, atunci acești oameni vor avea probleme să-și găsească un nou loc de muncă atunci când pleacă de la compania pentru care au fost formați, fiindcă nu vor avea o formare generală. Întotdeauna este deci nevoie să găsim un echilibru între competențele generale oferite în sistemul școlar și competențele specifice care sunt uh, însușite prin formarea profesională. De aceea, e adevărat, sistemul german este foarte bun, foarte eficient și de aceea există cea mai scăzută uh, rata șomajului în rândul tinerilor uh, care intră pe piața muncii. Încă un aspect. 40% din tinerii cu diplome superioare și acest lucru se prevede în strategia UE 2020, deci nu e ceva inventat. Dacă, deci, am adăuga cele spuse de președintă în ceea ce privește tinerii cu uh, diplomă, atunci ne-am îndeplinit obiectivul. În Statele Unite eh, erau 40% tineri cu educație terțiară, în eh, Japonia 50%, dar în aceste două țări investițiile per student sunt de două sau trei ori mai mari decât în Europa. Aceste investiții investiții vin din partea uh, companiilor private și din fonduri publice. Deci, cum am spus, oricum sunt foarte mari pe lângă Europa. Mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră. Voi încerca să cooperez cât mai bine posibil cu dumneavoastră. Voi încerca să iau în considerare comentariile dumneavoastră. Știu acum cu ce ne confruntăm și Știm că nu este vorba de o concurență neloială față de alte programe. E vorba de o inițiativă care încearcă să aducă un element de noutate. Și cu toții ne dorim ca în Europa să fie implementată această strategie cât mai repede posibil. Aș vrea să vă invit la o altă discuție care va avea loc în ianuarie și acolo vom avea ocazia să schimbăm încă o dată puncte de vedere. doamna președinte. Va fi un al doilea schimb de vederi și în martie și votul în plenară va avea loc în aprilie. Punctul 11. Doamna raportor are cuvântul. Învățarea în primii ani de viață. Uh, in view of the last debate, I... Mulțumesc. Doresc să încep prin a spune că nu am de gând că acesta să devină un program în viitorul apropiat, chiar dacă mi-ar plăcea să fie inițiativa Amiral. Dar se pare că avem deja o flotă întreagă de nave Amiral uh, și sunt suficiente deocamdată. Învățarea în primii ani de viață este importantă. Cred că trebuie să ne gândim serios la aceasta pentru că am uh, vorbit uh, adineauri despre uh, tinerii care pleacă, care părăsesc școala, școala prematur și cred că învățarea în primii ani pot, poate să ducă la reducerea părăsirii timpurii a școlii, pentru că în primii ani de viață se pun bazele pentru multe lucruri care se vor întâmpla ulterior în viața oamenilor. Deci e un lucru bun că începem să discutăm despre acest subiect acum. Ă, nu doresc acest raport să însemne mult mai mult decât atât, dar măcar ă, putem, poate fi un punct de plecare pentru a să ști de unde am pornit. avem uh, tot felul de tradiții pentru primii ani din viață, pentru învățământul în primii ani din viață în Uniunea Europeană și există variații mari între state membre la nivelul calității și ofertei uh, de uh, școli și grădinițe, uh, numărul copiilor uh, care sunt înscriși în aceste structuri și așa mai departe. Deci nu trebuie să avem o abordare unică Cred că obiectivul pe viitor trebuie să fie acela de a dezvolta un cadru european, valori comune, idei comune în legătură cu ce uh, dorim noi să fie inclus în învățământul în primii ani din viață pe bază de valori și obiective comune nu doresc deloc să schimb uh, felul în care se fac lucrurile în statele membre. Doresc mai degrabă să creăm un, uh, un tot, un întreg coerent. Și s-au făcut unele lucruri la nivel european, dar bineînțeles trebuie să facă mai multe. Înainte de a intra în detalii, aș dori să spun faptul că în acest uh, raport uh, vorbesc despre um, vârstele până la șase ani. Uh, școala începe la diferite vârste în statele membre, în, în Regatul Unit la patru ani jumate, cinci, în alte țări la șase ani. Deci, trebuie să ținem cont de prevederile din statele membre în acest sens. La Consiliul European de la Barcelona um, s-a discutat deja despre acest aspect când s-a vorbit uh, despre îngrijirea structurilor pentru îngrijirea copiilor uh, pentru 90% din copii până la vârsta de 3 ani sau uh, vârsta de începere a grădiniței. Aceste obiective au arătat o abordare din punct de vedere al pieței muncii. Cred că acesta trebuie să fie o parte a abordării Trebuie să vedem lucrurile și din punct de vedere economic, dar și ca un avantaj pentru acești copii. Deci trebuie să avem o dublă abordare. Deci să ținem cont și de modul în care va fi afectată piața muncii pe viitor, dar și de avantajele pe care le vor uh, obține acești uh, copii uh, și care se vor simți când vor crește copiii. Atunci, la Consiliul de la Barcelona, uh, abordarea a fost bazată pe piața muncii și pe oportunități egale pentru femei pe piața muncii, pentru că acestea să se întoarcă la locul de muncă după ce au copii. Dar cred că trebuie să depășim uh, această perspectivă și să avem o perspectivă mai largă pentru învățământul primii ani din viață, să nu considerăm că este doar o posibilitate um, de a uh, scăpa de de, grijă a copiilor. Trebuie să fie uh, o abordare în avantajul societății în întreaga Uniunii Europene. Trebuie să fie clar că există avantaje economice evidente, mai ales în aceste uh, momente dificile, având în vedere modul cum merge economia, economiile noastre. Uh, cred că e păcat că uh, atunci când vorbim despre avantajele economice și avantajele în general ale structurilor pentru copii între 0 și 6 ani, se pare că acest, acest învățământ primește mai puține resurse și mai puține atenție decât restul tipurilor de învățământ din statele membre. E păcat acest lucru. Acest învățământ nu este atât de accesibil cât ar putea sau ar trebui să fie. Revin uh, la rețeaua Comisiei Europene pentru îngrijirea copiilor, care există încă din 96 și uh, uh, consideră că Statele, Unite, că statele membre mă scuzați, trebuie să investească cel puțin 1% din PIB în aceste structuri. Dar numai cinci state membre făceau aceste investiții atunci, în 96. Deci, eh, progresele de făcut sunt eh, multe multe studii au arătat că educația în primii ani din viață aduce uh, mai multe beneficii uh, în comparație cu investiția decât, or, decât învățământul din orice alt uh, stadiu al procesului de învățământ. Se îmbunătățesc și posibilitățile de angajare ale acestor uh, persoane când uh, vor crește uh, și de asemenea se uh, permite și scăderea ratei abandonului școlar. Deci aceasta este o investiție uh, Uh, care merită, pe termen lung merită. Uh, și deci acesta trebuie să fie perspectiva noastră. Serviciile pentru uh, copii mici nu sunt un lux. Nu trebuie să fie considerate ca Uh, fiind ceva în plus. Serviciile pentru copii mici sunt importante, au repercusiuni importante și de acesta trebuie să fie abordarea noastră. Și până la urmă, uh, aceste investiții vor face bine Uniunii Europene. Știu că Trebuie uh, să vedem lucrurile pe termen lung, dar aceasta este abordarea corectă pe care trebuie să începem să o avem, pentru că rezultatele la nivel economic pe viitor vor fi uh, profunde și vor fi importante. Știu că atunci când vorbesc despre consecințe în viitor, uh, Uh, nu e foarte simplu să facem acest lucru având în vedere climatul economic actual, dar nu există niciun moment uh, cu adevărat potrivit să începem. Uh, interesul pentru formarea, pentru învățarea în primii ani trebuie să se consolideze și cred că comisia a venit vremea ca comisia noastră să se ocupe foarte serios de acest aspect. Cred că trebuie să avem abordare bazată sau uh, concentrată pe copil. Trebuie să identificăm problemele, dificultățile din primii ani și nu să venim cu idei preconcepute. Cred că sunt, uh, acesta este o reflect, uh, un, un proces um, de uh, reflectare și discuție în legătură cu aceste probleme, trebuie să beneficiem de, uh, de studiile care există în acest domeniu și să le uh, folosim ca baza discuțiilor noastre. Am spus de multe ori aici, în această uh, comisie, că copiii sunt cetățeni angajați, că au potențial uh, de creativitate, pot să-și exprime, exprime propriile puncte de vedere și aceste capacitățile lor trebuie să se traducă în modul în care abordăm învățământul în primii ani din perspectiva copilului. Știu că mulți dintre dumneavoastră știu acest lucru, dar doresc să subliniez încă o dată că perioada de la 0 la 3 ani este absolut critică pentru dezvoltarea copilului pentru modul în care li se dezvoltă creierul, pentru dezvoltarea lor fizică, fizică și cognitivă, pentru modul în care um, învață limbajul, uh, activitățile matematice și așa mai departe. Um, and is also, of course, the foundation... Este, de asemenea, o bază pentru învăța, învățarea de-a lungul întregii vieți. Știm acest lucru în această comisie pentru că promovăm această idee uh, alături de obiectivele de la Lisabona. Deci, um, învățământul de calitate în, primul, în primii ani de viață sunt, uh, este foarte important pentru atingerea obiectivelor de la Lisabona. Și trebuie să uh, ne concentrăm mai ales pe familiile sărace, familiile în situație de risc, Uh, risc uh, pe familiile dezavantajate, pentru că acestea sunt cele care au cea mai mare nevoie de aceste servicii, pentru că multe state membre, cu siguranță în Regatul Unit, există centre pentru copii mici, mai multe decât existau în trecut, um, dar calitatea Uh, lor este diferită și multe sunt foarte scumpe și părinții trebuie să plătească. Deci acest uh, învățământ în primii ani de viață trebuie să fie accesibil pentru ca toți cei care au nevoie să poată să beneficieze de un loc. Și învățământul pe care îl dorim în primii ani de viață este unul care să combine învățarea uh, cu sprijinul acordat familiilor și promovarea sănătății mamei și a copilului. Aceasta cred că trebuie să fie perspectiva statelor membre uh, și cea a acestei comisii și a Parlamentului European. Cred că uh, nu ne-am concentrat suficient pe dezvoltarea cognitivă în primii ani de viață uh, și pe sănătatea și dezvoltarea copiilor uh, la această vârstă foarte fragilă, dar și foarte importantă. Trebuie să deschidem dezbaterea în legătură cu învățământul în primii ani de viață și uh, să discutăm uh, cu ce, despre ce dorim să includem uh, acest învățământ, să vedem care sunt practicile în statele membre, pentru că statele membre pot să învețe unele de la altele. Și ar fi foarte bine ca nu imediat, dar la un moment dat în viitor, această idee a schimbului de idei și bune practici pentru a da primilor ani de viață o adevărată prioritate, să devină um, un program de mobilitate pentru ca uh, educatorii pentru uh, copiii mici să poată să se deplaseze, să vadă care sunt experiențele în alte state membre, să învețe unii de la alții, să facă schimb de bune practici pentru a avea un cadru mai coerent la nivel european și astfel să se îmbunătățească și învățământul în primii ani de viață. Nu cred că aceste uh, idei trebuie integrate într-un program uh, și să cerem resurse uh, pentru uh, punerea lor în practică, pentru că nu e momentul, dar cred că trebuie să continuăm să discutăm aceste lucruri și să vedem cum putem face cât mai multe pentru copii uh, mici, pentru acești primii ani de viață care sunt cruciali. Mulțumesc. Doamna Hannibal? Kiitoksia, puheenjohtaja. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Kuuntelin edustaja Hannibalia, niin tuli oikein. Am ascultat-o cu mare atenție pe doamna Hannibal și uh, am avut impresia că sunt din nou pe băncile școlii a vorbit despre dezvoltare cognitivă, ă, despre cunoștințe ă, senzomotorii și așa mai departe. E ca și când am vorbit despre ă, cursurile de biologie. Bine, lăsând gluma la o parte, știm cât de important este această perioadă, vârsta de la 0 până la 5 ani, prima copilărie. Și uh, cred că uh, învățământul la această vorbă, vârstă, orice formă de învățământ este inutilă pentru că copiii nu fac decât să repete ce văd. Uh, cred că e foarte important ca copiii să beneficieze de uh, iubire, de uh, familie și de limite. E foarte greu când lucrezi cu copii foarte mici, să vorbești cu adevărat de uh, învățământ. Ori aici uh, titlul este uh, pregătirea, formarea de la vârstă cât mai fragedă. Se on ihmisyyden yt- Aici, uh, sigur că eu vorbesc în uh, calitate de liberal. Nu vreau să impun punctul de vedere liberal, dar cred că ar trebui să ne bazăm mai ales pe valorile umaniste, pe valorile creștine. Ar trebui să uh, dăm uh, de la orice vârstă unei persoane, că e vorba de un copil sau de un adult, uh, sentimentul că este foarte importantă. De fiecare dată când citesc astfel de rapoarte, am impresia că concepția noastră Uh, concepția noastră de viață și viziunea asupra vieții e foarte ciudată. Uh, când citim aceste rapoarte, avem impresia că orice naștere în plus este foarte importantă pentru că astfel vom uh, avea un PIB mai mare. Uh, ne gândim imediat când auzim vorbindu-se de copii de strategia de la Lisabona și de strategia UE 2020. Dar totuși cred că ar fi mai bine să păstrăm lucrurile în, în, uh, pro- să, să le punem în context pentru că orice naștere este un lucru unic, e un lucru minunat. Și cred că fiecare copil ar trebui să aibă dreptul la o viață demnă și uh, are dreptul să fie iubit. Uh, nașterile copiii care se nasc nu se nasc pentru PIB-ul nostru. Copiii se nasc pentru a aduce o viață minunată, o viață, o viață unică. Și de aceea eu cred că copilul ar trebui uh, să fie tratat ca atare, uh, să fie văzut ca un copil, o viață. Putem veni cu uh, definiții, n-am nimic împotrivă, însă, din punctul meu de vedere, fiecare copil ar trebui să aibă dreptul la o viață frumoasă. Poate unii colegi uh, vor spune că eu uh, am fost puțin cam strict, cam dur cu copiii mei până la vârsta de 5 ani. Dar uh, poate că a fost perioada cea mai minunată din uh, viața mea. Eu cred că ar fi mai bine să avem un sistem uh, specific, uh, să zicem, să-l numim sistemul uh, iubirii. Știți că copiii trebuie să învețe acum să scrie și să citească de la vârsta de șapte ani. Însă, cel mai important nu este să știm dacă la șase sau la șapte ani un copil poate învăța să scrie sau să citească. Nu, eu cred că și mai important este ca fiecare copil să aibă dreptul să uh, își trăiască copilăria și să aibă dreptul să se joace, de exemplu. Pentru că uh, în asta stă frumusețea și unicitatea vieții umane. Deci cred că ar trebui să vedem cum am putea crea cele mai bune condiții pentru a ne asigura că copiii sunt cei mai buni dintre părinți pentru copiilor și acordă copiilor cele mai frumoase șanse în viață. Pentru ca copiii să crească și să se dezvolte, să înflorească în mod echilibrat. Iată, doamnă președinte, e domeniul meu de predilecție, am impresia că vă fac o predică, dar uh, trebuie să știți că sunt lucruri care mă interesează personal. Repet, trebuie să dăm copiilor timp să fie copii. Trebuie să le creăm cele mai propice condiții pentru ca ei să crească armonios. Iată ce trebuie să facem. Nu trebuie să fim prea rigizi sau prea stricți și să venim cu prea multe reguli. Iată ce doream să vă spun. Mă opresc acum. Yeah, vielen Dank. You have forgot to... Mulțumesc. Ați uh, uitat să cântați cântecelul. Ok, make lucky, you can continue, you sing a song. Put, puteți continua. Nu o să cânt, nu o să cânt. Nu știu cum aș putea să mă ridic la înălțimea acestei uh, gândiri atât de filozofice. Eu uh, mă gândeam că ar fi fost mai bine să mă nasc în Finlanda. Uh, Mă bucur de tot ce a spus Mary în legătură cu importanța acestui domeniu. Într-adevăr, trebuie să subliniez, să le spunem acest lucru statelor membre, că uh, învățarea în primii ani de viață este foarte importantă și cum punem copiii pe făgașul cel bun de la începutul vieții. Există foarte multe inițiative în acest domeniu, în întreaga europeană. Acest uh, schimb de bune practici cred că este foarte important în acest domeniu. Însă, cred că, sigur că Iubirea e foarte importantă, dar mai trebuie să intervină și disciplina. Știm că avem foarte multe familii destrămate, avem uh, părinți care își cresc singuri copiii și cred că copiii au nevoie de modele în viață și acest lucru, cu cât intervine mai repede în viață, cu atât impactul e mai puternic. Deci felul în care se uh, uh, învață în copilărie și cum se comportă ca adulți mai apoi. Deci uh, cred că e un subiect important și voi depune amendamente. Mulțumesc, doamna McLachlin. Uh, domnul, domnul Boris.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 Uh, filozofică. Uh, și eu am copii, am uh, două fetițe la grădiniță și abordarea mea acestui subiect este personală și mă bazez pe experiență. Hanu, ai dreptate că, într-adevăr, nimic nu poate uh, înlocui iubirea uh, și dragostea părinților. Uh, e o bază, e tele- temelia cea mai solidă, într-adevăr. Și uh, copiii, știm că copiii absorb totul. Ei pot absorbi uh, din frage de pruncie atât iubirea cât și ura. Și dacă nu sunt uh, bine pregătiți pe plan uh, emoțional, atunci e foarte greu să uh, recuperezi aceste lacune uh, mai târziu uh, la școală. Deci uh, învățarea în primii ani de viață este foarte importantă, pentru că, așa cum a spus doamna McLaughlin, nu în fiecare familie există această bază solidă a iubirii. Și de aceea învățarea în primii ani de viață este atât de importantă pentru a inculca uh, valori, uh, valorile cele mai bune copiilor și pentru ca copiii din uh, familii dezmembrate, din familii distruse, să fie puși uh, pe uh, făgașul cel mai bun. Nu, nu avem numai copii din familii destrămate, dar avem și copii din familii foarte sărace sau copii din zone rurale și care nu au uh, acces la învățământ de calitate, de exemplu. Și cred că trebuie să încercăm să uh, Uh, păstrăm fondul social european și trebuie să atragem și fonduri structurale pentru a finanța aceste acțiuni. Și cred că exemplul uh, uh, Poloniei este foarte elocvent. Foarte mulți bani în Polonia s-au cheltuit pe aceste grădinițe sau pe centre, structuri de îngrijire a copiilor din zonele rurale. Se finanțează sau se subvenționează transportul din zonele îndepărtate, dar și pregătirea dascărilor sau educatorilor. Uh, aspectele practice sunt foarte importante pentru că știm că copiii, uh, nu toți copiii aveau uh, acces la astfel de centre de formare. Acum, datorită acestor subvenții, pot învăța limbi străine, pot să meargă la logoped, de exemplu, dacă au probleme, învață cum să se joace și au învățat chiar reguli de igienă personală. Igiena personală s-a îmbunătățit în mod uh, drastic. Sunt uh, uh, aspecte simple, de bază, dar care pot fi îmbunătățite cu bani, cu finanțarea de la Fondul Social European sau de la fondurile structurale. Și cred că ar trebui să acordăm o importanță mare acestui element. Și aș dori să mai vorbesc de ceva. Sigur că vorbim despre pregătirea copiilor. Ea este foarte importantă. Dar ne întoarcem înapoi la problema familiei. Uh, când vorbim de învățarea în primii ani de viață sau de școlarizarea în uh, uh, primii ani ai copilăriei, înseamnă că copiii Uh, trebuie să meargă în aceste structuri de îngrijire a copiilor pentru ca mamele să-și poată relua activitatea pe piața muncii, pentru că astfel situația economică a familiei se îmbunătățește. Deci nu trebuie să ignorăm și aspectul economic al uh, chestiunii, pentru că femeile care fac copii sunt excluse de pe piața muncii dacă nu există structuri de îngrijire a copiilor, precum creșele și grădinițele. Doamna Ferhain. Am, s-a vorbit foarte mult despre piața muncii. S-a vorbit și despre uh, familiile destrămate, s-a vorbit și despre cât de importantă este învățarea în primii ani de viață. Domnul Tacul a venit cu abordarea lui filozofică a acestui subiect, dar pe de o parte avem familii care își cresc bine copiii și le dau șansele să aibă acces la noi tehnologii, la învățământ și așa mai departe, care le uh, pun uh, în mână armele pentru a se dezvolta armonios, dar sunt și familii în care copiii sunt uh, crescuți în fața televizorului sau uh, care au acces la ziare de scandal. Deci e un tip de educație care nu dă roade. Uh, să ne gândim la oportunitățile unor copii crescuți altfel, astfel. Apoi, în ce privește piața muncii și intrarea pe piața muncii, am vorbit înainte de acest subiect, dar să ne gândim la copiii ai căror familii nu le pot uh, asigura o creștere adecvată. Uh, știm cât de importantă este experiența uh, din statele membre. Trebuie să încurajăm statele membre să abordeze această probleme pentru că nu am dorit să pierdem o generație, așa cum s-a întâmplat în Germania, când femeile au mers, au, s-au întors pe piața muncii din motive financiare, dar uh, uh, nu ar și-ar fi dorit, dar nu au putut pentru că nu existau suficiente structuri de îngrijire a copiilor. Uh, e nevoie de soluții alternative. Nu. Deci trebuie să permitem familiilor să Uh, se dezvolte armonios și părinții ar trebui să fie ajutați să uh, se dezvolte armonios uh, pentru ca și copiii lor să crească armonios. Trebuie să ne bazăm pe exemplele de la generațiile precedente. Trebuie să reținem cele mai bune practici, să ne bazăm pe experiența dobândită, dar nu cred că putem în acest domeniu să venim cu un cadru la nivel european. Și Cred că este foarte important să ținem cont de uh, diversele nevoi. Sigur că dacă o uh, femeie dorește să-și crească copilul singură, trebuie să o poată face. Dacă preferă să-l trimite la grădiniță sau la creș, ar trebui să o uh, ajutăm. Dar până la urmă, decizia finală aparține părinților. Sigur că și statul trebuie să intervină însă. Și e foarte greu să avem un cadru european în legătură cu ce ar trebui să facem, pentru că e un subiect mult prea complex și prea nuanțat. Gesagt, sie möchte kein Programm auflegen, sondern sie möchte sensibilisieren. Mulțumesc, doamna Hannibal ne-a spus că nu dorește să stabilească un program, ci mai degrabă să uh, stimuleze conștientizarea acestui subiect. Există situații cu Uh, în familii în care există un partener care câștigă banii și ceilalți, uh, celălalt partener îi ajută pe copii să învață, fără îndoială, uh, așa copiii pot fi educați. Se întâmplă acest lucru în multe țări, în multe familii, să spunem, dar nu în toate familiile. Există și familii în care situația nu este la fel de bună și există bune practici care trebuie să fie ilustrate și oferite ca bază de discuție pentru miniștri, lucru pe care l-am făcut și în alte domenii care țin de educație. Am discutat acest lucru când a vorbit despre abandonul școlar, despre programa școlară, despre competențele cheie și de ce să nu facem ceva și în ceea ce privește educația din primii ani de viață. Sunt bunică și știu cât de receptivi sunt copiii mici. Chiar își doresc să învețe mai mult decât li se oferă, de multe ori. Evident, nu putem să stabilim niște orientări ferme aici, dar cred că e o idee bună să abordăm acest subiect. Mai există colegi care vor să intervină? Adam. Das wird nicht Thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Apreciem uh, și salutăm această inițiativă care a sosit la momentul potrivit. Dacă ne uităm la comunicarea tinerii în Mișcare, vedem că se anunță faptul că va veni o comunicare din partea Comisiei exact pe acest subiect și vom face acest lucru anul următor. Așa cum a spus și doamna Hannibal, ideea acestei comunicări este să deschidem subiectul, să încercăm să facilităm procesul de învățare adică statele membre să învețe din modelele celorlalte state membre, fiindcă, așa cum ați spus, aici este vorba de subsidiaritate, de competența statelor membre, este un domeniu în care există unele dintre cele mai bune practici în lume, care sunt disponibile în Uniunea Europeană și potențialul este foarte mare și premiul este unul foarte mare, pentru că, așa după cum au arătat cei care au intervenit înaintea mea, acesta este un domeniu în care se se structurează viața unei persoane. Și știm că intervențiile adecvate de la naștere până la șase ani pot să fie cea mai eficientă metodă de a uh, sparge acest cerc al sărăciei, al abandonului timpuriu al școlii. Așa cum ne-a spus și doamna Honeyball, dacă investim în această perioadă, putem să îmbunătățim în mod dramatic calitatea vieții acelor persoane și putem duce la economii foarte mari, dar numai dacă există intervenții de înaltă calitate. Și când spun de înaltă calitate, spun și adecvat Adică nu, să nu îi supunem pe copii um, de când sunt născuți unui regim școlar. Trebuie să subliniem importanța um, este important ca acești copii să se joace, părinții să înțeleagă că educația copiilor trebuie să se facă împreună cu instituțiile, deci nu doar să-și trimită copiii la școală grădiniță, exact așa cum s-a văzut că se întâmplă. Până acum, așa cum a spus doamna Honeyball, UE s-a axat pe acest subiect din perspectiva pieței muncii, adică pregătirea copiilor pentru muncă. Din 2006, Consiliul a început să se axeze și pe aspectul calității și uh, importanța unui sistem calitativ în educația timpurie. Statele membre în 2009 au convenit asupra unui set de uh, Uh, priorități în ceea ce privește uh, munca și coordonarea și educația sau învățarea în primii ani de viață a fost un element din această aportare coordonată. Și un raport din partea Parlamentului în acest sens ar fi o contribuție foarte apreciată. Și într-o primă fază vom analiza metoda deschisă de coordonare ca o cea mai bună metodă de învățare reciprocă, dar vom învăța și învățarea de-a lungul vieții, um, fiindcă se acoperă instituțiile de vârstă preșcolară, oferă oportunități de mobilitate personalului din acele instituții. Avem schema de mobilitate Arian pentru factorii de decizie care nu este suficient folosită și cred că acest lucru ar putea să fie consolidat în programele de nouă generație. Și vreau să menționez că președinția maghiară în primele șase luni a stabilit acest subiect printre prioritățile sale. Prin urmare, în februarie va avea loc o conferință și concluziile Consiliului în mai. Așa că, într-adevăr, acest raport va avea un impact foarte mare. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia Regio cred că ar reprezenta un cadru bun în care să existe o, un plan de mobilitate între profesorii din structurile preșcolare care se pot reuni la nivel regional pentru a face schimb de idei și de bune practici. Asta ar fi, de exemplu, o posibilitate. Hano, te rog. voi fi dispus să intru în detalii când ne întâlnim uh, individual, dar în ceea ce privește lucrurile care au fost puse aici, Poate că n-a fost o idee bună să folosesc exemplul meu personal, fiindcă eram un muzician la momentul potrivit și trăiam din cântat și mi-era ușor să petrec uh, zilele acasă. Dar ce am vrut să spun este că familiile pot să-și facă alegerile lor personale și oamenii trebuie și pot încerca să reconcilieze viața personală cu cea profesională. Uh, ne ghidăm prea mult în viața noastră de piață, care ne forțează pe toți să intrăm în același tipar. Și asta am vrut să subliniez. Mi-ar plăcea ca oamenii să aibă posibilitatea să-și facă propriile lor alegeri, astfel încât lumea aceasta nebună să nu-i forțeze să fugă și să alerge la nesfârșit. Asta am vrut să spun. Trebuie să subliniem că există și alte lucruri în viață, în afară de strategia de la Lisabona și creșterea PIB-ului. Nu cred că doamna Hannibal uh, promovează atmosfera hectică, spune doamna președintă. Doamna Hannibal. Sunt în complet de acord cu domnul Tacula. Nicăieri nu apare ideea că acest lucru va fi obligatoriu. Educația obligatorie va începe la vârsta la care începe deja în statele membre în cauză. Dispozițiile referitoare la educația preșcolară se referă la cei care doresc acest lucru. Va fi o educație adecvată, de calitate și va acoperi lucrurile pe care le-am discutat în dezbatere. Eu nu am nicio intenție ca aceste aspecte să devină obligatorii. Ai dreptate, Hano. Copiii sunt copii, fiecare are nevoie de stilul său de viață și ce încercăm noi să facem este să ne asigurăm că toți copiii au cele mai bune oportunități posibile. Și e foarte bine că facem acest lucru exact atunci când și Comisia își prezintă propunerile și președinția maghiară își prezintă prioritățile. Avem și noi o mare oportunitate să punem lucrurile în mișcare și să avem o poziție importantă pe acest subiect pe 25 de ianuarie sau pe 3 martie vom avea proiectul de raport, în funcție de recomandările comisiei. Depinde. Depinde și de ei, adică. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la politica privind spectrul de frecvențe radio. Este o prima discuție pe acest punct foarte important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 Jugend gesprochen und jetzt komme ich mit einem Teil daher, was auf den ersten Blick zumindest sehr technisch aussieht, aber wie Doris Pack gerade schon gesagt hat, wirklich von ganz enormer und wichtig. Se pare că subiectul acesta este unul tehnic, însă așa cum ne-a spus doamna președintă, este un subiect și foarte relevant din punct de vedere cultural și mm, e important ca noi în comisia noastră să analizăm acest subiect al spectrului de frecvențe radio fiindcă ITRE știm că este comisia responsabilă pe fond de acest subiect și sperăm să poată fi convinși să ia în considerare și punctele noastre de vedere. pentru a ajuta să îmbunătățească planurile comisiei în ceea ce privește spectrul de frecvențe radio. Am avut discuții elaborate cu comisia în ultimele săptămâni pe acest subiect și a menționat o serie de aspecte foarte importante pe care aș dori să le văd modificate în acest program al spectrului de frecvențe radio. Primul aspect pe care trebuie să-l subliniem este că vorbim despre primul program pentru politici ale spectrului de frecvențe radio, care nu trebuie să se bazeze doar pe pachetul de telecomunicații Ce vreau să subliniez este că pachetul pentru telecomunicații se referă la gestionarea frecvențelor și acest lucru este important uh, pentru nevoile economice și sociale. Dar uh, în programul comisiei se pune accentul întotdeauna pe uh, elementele de natură economică. Întotdeauna, în acest sens, ne referim la pachetul de telecomunicații, pe când aspectele culturale și sociale sunt trecute cu vederea. Și doar dacă intră în pachetul de telecomunicații, ne putem asigura că se iau în considerare aspectele economice. Dar să nu uităm și aspectul social. Trebuie să vedem care este potențialul spectrului radioterestru și ce a fost prezentat de comisie. Am avut banda de 800 de mega care a fost eliberată, lucru valabil în întreaga Europa și comisia, iată, vorbește despre posibilitatea de a elibera și alte frecvențe ceea ce ar însemna că frecvențele radioterestre vor fi mai limitate și din punctul meu de vedere, din punct de vedere cultural și din punct de vedere al garantării diversității și pluralismului în Europa, nu cred că este o idee bună. Programul de frecvențe radio este uh, un program unde întotdeauna am solicitat ca să poată exista televiziunea și radio uh, digital terestru. S-au investit foarte mult, atât din partea um, stațiilor private, cât și cele publice. Și nu putem acum să ne gândim așa de brusc să retragem frecvențele acestor operatori radio nu uh, ar fi deloc în interesul nostru și cred că politica ar trebui să fie una de încredere, previzibilă pentru cei din domeniu. Nu putem să le spunem stațiilor radio, faceți um, radio digital terestru și după trei luni să le spunem ne-am răzgândit, nu mai puteți face radio digital terestru fiindcă avem nevoie de această frecvență pentru telefonia mobilă. Nu cred că asta e calea de urmat și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Apoi, în cadrul unui articol, uh, câmpul de aplicare trebuie să fie clar definit, la fel și obiectivele. Deci nu doar în considerente, așa cum este în prezent. Trebuie să se menționeze pachetul Telecom și în articole. Trebuie de asigur să ne asigurăm că frecvențele sunt un bun comun de o mare importanță culturală și economică și, prin urmare, gestionarea frecvențelor trebuie să fie luată în considerare în mod corespunzător. Apoi, promovarea serviciilor de comunicare ADSL nu este obiectiva obiectivul unei politici pentru frecvențe radio și atât. Există divergențe între noi și comisie. Comunicarea mobilă în bandă largă este un pilon important pentru dezvoltare în Europa. Da, e adevărat, dar această dezvoltare trebuie să se întâmple într-un mod inteligent și trebuie să uh, răspundem la o serie de considerente de ordin economic și tehnic. Nu știm deocamdată dacă tehnologia LTE este un mod optim de transmisie. Și aici există voci care spun că DVBH este calea de urmat. Și că uh, asta trebuie să facem pentru a avea o calitate bună a transmisiilor. După părerea mea, activitatea de cercetare încă nu e finalizată și experiența cu 800 de MHz uh, pentru un acces ADSL nu oferă experiență suficientă în domeniu. Au avut loc licitații, s-a făcut uh, atribuirea frecvențelor, dar nu știm care va fi impactul concret. Vom avea o retransmisie mai bună în zonele rurale? Nu știm, trebuie să vedem dacă va funcționa așa cum se așteaptă. Apoi, uh, dividendul digital. Întotdeauna avem impresia că există foarte multe de distribuit, dar nu este adevărat. Frecvențele sunt rare și trebuie să fie utilizate cât mai bine posibil. Și asta înseamnă că trebuie și politic să se împiedice acumularea frecvențelor de către anumite companii și să nu ne trezim mai târziu că frecvențele nu sunt utilizate așa cum s-a promis, ci că aceste companii care le-au dobândit uh, le țin deoparte ca să se asigure că nu le folosește altcineva. Adică dacă spunem uh, să lăsăm lucrurile să se regleze singure pe piață, uh, nu e o idee prea bună. Știți ce s-a întâmplat cu licitarea acelor frecvențe și în trecut? Deci nu trebuie să mai repetăm greșelile din trecut și trebuie să fim foarte atenți la un anumit aspect. Atunci când se atribuie frecvențe, trebuie să vedem dacă ele sunt bine utilizate și dacă n-ar putea să fie mai bine utilizate în altă parte față de situația actuală. Și trebuie de asemenea să încercăm să evităm interferențele. Știm că există, dar trebuie să încercăm să le reducem cât mai mult posibil și trebuie să existe măsuri compensatorii dacă noua, noua repartizare a frecvențelor perturbă alte frecvențe. Apoi, microfoanele fără fir. E o problemă de care am discutat deja aici în orice întâlnire, în orice loc de întâlnire, orice stație radio există această problemă, fiindcă peste tot se utilizează eh, microfoane fără fir. Au fost foarte multe studii făcute eh, pe acest subiect și s-a dovedit că există o mare incompatibilitate și trebuie să ne asigurăm că există decompensări uh, dacă se dovedește că e nevoie de noi achiziții tehnice, mai ales pentru aceste um, săli. Deci trebuie să existe o compensație adecvată. Germanii deja au început liberalizarea frecvenței de 800, lucru care permite să se dobândească o anumită experiență în acest domeniu, însă, în prezent, nimeni nu se mai interesează de aceste măsuri compensatorii de care am vorbit la momentul respectiv și nimeni nu știe cine va plăti aceste compensații. Trebuie deci să existe norme la nivel european care să clarifice situația acestor măsuri compensatorii. Apoi, trebuie să se respingă o organizație a, măs- a frecvențelor la nivel european, fiindcă asta este în contradicție cu ceea ce s-a stabilit în pachetul Telecom, adică considerentul 5 din programul radiofrecvențe care spune gestionarea frecvențelor ține încă de competența profesională, lucru care arată faptul că Comisia și-ar dori să aibă o responsabilitate mai mare în acest domeniu și că uh, Responsabilitatea pentru gestionarea frecvențelor radio trebuie să fie retrasă statelor membre și încredințată Comisiei. Directiva cadru din pachetul Telecom spune altceva. Acolo se spune clar că statele membre sunt cele care veghează la gestionarea eficientă a frecvențelor radio, a serviciilor de comunicare, pe teritoriul uh, lor și e și logic să se întâmple așa fiindcă există diferențe regionale și naționale și sunt atât de multe diferențe încât doar statele membre sunt cele care pot gestiona eficient aceste frecvențe. Doar ele pot ști ce frecvențe pot fi utilizate în modul cel mai eficient posibil într-un loc sau altul. Și nu are rost să încearce comisia să gestioneze singure aceste frecvențe pentru statele membre și să le spună ea ă, statelor unde și cum să folosească frecvențele. Deci atribuirea competențelor din pachetul Telecom nu cred că trebuie să fie schimbată acum. Și ne-am bucurat ca Comisia să uh, stimuleze statele membre să colaboreze între ele. Cred că Comisia trebuie să se dovedească proactivă și să ajute statele membre mai degrabă decât să vrea să-și asume competențele lor. Un ultim aspect competența Comisiei pentru negocierile internaționale și aici sunt destul de sceptică. Cred că ceea ce este valabil pentru gestionarea frecvențelor naționale este valabil și pentru negocierile internaționale. Nu văd în ce ar consta logica um, unui mandat pentru comisie pentru toate negocierile referitoare la frecvențe oriunde în lume. Nu cred că Comisia poate în mod rezonabil să hotărască ce trebuie să facă fiecare din cele 27 state membre în ceea ce privește frecvențele. După părerea mea, acest lucru este logic doar dacă există un mandat din partea celor 27 de state membre în ceea ce privește obiectivul și ce poate sau nu fi negociat. Deci, încă o dată, clar, cred că este important să punem clar accentul, încă o dată, pe aspectele culturale, cele care țin de diversitate, uh, aspecte multiculturale. Toate acestea trebuie puse în evidență și sigur să facem trimitere și la pachetul de telecomunicații pentru radio, fiindcă acesta este un mijloc de comunicare esențial care permite existența pluralității, diversității mass mediei și a culturii în Europa. Este nevoie de frecvențe, e nevoie de frecvențe terestre și nu trebuie să uităm că acesta este singurul sistem pe care îl avem pentru difuzarea emisiunilor de radio în Europa și cred că merită să îl apărăm. Mulțumesc, a fost o prezentare foarte detaliată. Dacă cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, și în această recomandare la început se spune echilibru între aspectele culturale, economice și sociale, dar nu e adevărat. Aspectele culturale sunt uh, complet marginalizate. Trebuie să ne asigurăm că ideile noastre uh, vor fi auzite și ele uh, și că aceste elemente uh, vor fi auzite de comisia competentă uh, pe fond. Trebuie ca teatrele să continue să funcționeze, să aibă loc concerte în orașe și pentru asta e nevoie de frecvențe. La ședința președinților de comisie am spus tuturor colegilor că trebuie să ne asigurăm că Comisia va face ce este necesar în interesul statelor membre și în interesul cetățenilor. Am spus-o doamnei Cruz. Doamna Ferein are cuvântul. Prezentarea colegii noastre a fost foarte Eh, detaliat, într-adevăr, s-au prezentat principalele puncte care sunt de criticat. Trebuie să se insiste pe aspectele culturale, nu trebuie să se țină cont doar de aspectele economice, pentru că și aspectele culturale și economice uh, sunt importante și au repercusiune asupra elementelor economice. Nu trebuie să să, doar să se creeze o nouă piață și să se ofere oportunități economice, uitând alte domenii lăsate deoparte. Tocmai asta se întâmplă acum. Intervenim în mod unilateral cel puțin Comisia intervine în mod unilateral, având în vedere programul său actual, și uită tot felul de alte aspecte, cum ar fi economia culturii. Și nu mă refer doar la aspectele uh, strict culturale, ci și aspectele economice legate de cultură. Colega noastră a menționat problemele. Uh, cine se va ocupa de cultură? Cum vom plăti? Cum vom estima costurile? Uh, în Germania s-au făcut licitații dar um, și s-a creat un fond, dar nimeni nu știe uh, la cât se ridică acest fond. Deci cifrele nu sunt verificabile. Pe de altă parte, avem nevoie de aceste frecvențe pentru a oferi noi oportunități, mai ales în zonele rurale. Ce șanse oferim noi acestor zone? trebuie să existe și aici posibilitatea uh, de a uh, beneficia de frecvențe dar există și birouri uh, de inginerie care uh, funcționează la țară și este inacceptabil că aceștia nu poată transmite datele pentru că nu au mijloacele tehnice de a o face. Deci aici nu e vorba doar de frecvență radio în sine, ci trebuie să țină cont și de celelalte mm, elemente legate de acestea. Trebuie să uităm repercusiunile Trebuie să vedem dacă putem crea noi oportunități uh, care vor uh, că nu vom crea oportunități care vor elimina alte oportunități. Trebuie să folosim frecvențele în mod cât mai uh, eficient și uh, doresc să mă instalez în mediul rural pentru a crea uh, o întreprindere, dar trebuie să beneficiez de mijloacele tehnice pentru a o face. Deci e nevoie de măsuri în acest sens, măsuri suplimentare, așa cum a spus colega noastră, uh, și cred că este important de asemenea să există o cooperare strânsă cu alte comisii, inclusiv pe plan tehnic, uh, pentru că aspectele culturale sunt strâns legate de cele tehnice. Mulțumesc. Doamna Trippel are cuvântul. Dank an Frau Kammer-Ewert. Ich teile alles, was Sie gesagt haben, auch worauf... Mulțumesc. Uh, Sunt absolut de acord cu punctul de vedere al colegei noastre uh, și cu ceea ce a spus doamna Pac adineauri. Doresc să repet ceea ce am spus adineauri uh, când s-a aflat și uh, ceea ce am spus uh, data trecută când doamna Cruz a fost printre noi. Uh, Insist, după cum s-a spus, că nu trebuie să facem ca și cum uh, acest uh, document uh, ar fi unul din mandatul trecut. Trebuie să se țină cont însă de ceea ce s-a făcut și tot ce s-a obținut se aplică în continuare, deci trebuie să continuăm pe această cale. Într-adevăr, uh, legăturile dintre partea economică, uh, culturală și socială sunt uh, o evidență. Trebuie să se permită dezvoltarea televiziunii numerice terestre dorim să dezvoltăm piața unică, e, um, în domeniul uh, numeric, dar nu trebuie să uităm aspectele conexe. Uh, trebuie să știm care sunt uh, uh consecințele normelor tehnice pe care le aplicăm. O încă o observație la adresa Comisiei. uh, grație măsurilor care există de în ultimii, ultimele zeci de ani, uh, constatăm în practică că am putut face multe, dar pentru operatorii de telefonie mobilă care oferă și servicii de transmisie de televiziune, um, nu se mai asigură o lume multiculturală. Uh, se dă impresia că aceste nume- frecvențe numeroase uh, oferă o lume minunată, dar uh, anumite aspecte sunt uitate, sunt lăsate deoparte. Uh, Domnul Barnier și doamna Cruz discută aceste aspecte și modul cum pot fi ele abordate pe viitor, dar uh, nu putem uh, să abordăm aceste lucruri în paralel cu chestiunile legate de frecvență pentru a nu avea rezultate pe care de fapt nu le doream. Ar trebui ca cel puțin în versiunea scrisă să menționăm acest, uh, să, să, să reapară, să apară acest triunghi uh, economic, cultural și social Uh, și, bineînțeles, alături de criticile pe care le avem de exprimat. Doresc uh, să continuăm în același sens, pentru că Comisia noastră trebuie, poate să aibă revendicări clare și trebuie să continuăm, trebuie să, continuăm să insistăm în ceea ce privește aceste revendicări. Doamna președinte, mulțumesc. Uh, vă mulțumesc, domnul raportor, pentru prezentarea acestui raport. Pe 24 și 25 ianuarie așteptăm documentul de lucru. Domnul Höckmark care face parte din grupul meu, își va prezenta raportul în aprilie. Până atunci trebuie să ne exprimăm uh, exigențele și până atunci îl vom convinge pe domnul Höckmark, suedez, uh, care avantajează partea economică, nu are aceeași abordare ca și noi, dar vom încerca să explicăm propunerea noastră primul raport, uh, prima discuție în legătură cu acest raport uh, va avea loc în uh, luna ianuarie. Trecem acum la punctul următor. A, nu, am uitat să dau cuvântul comisiei, spune doamna președinte. Comisia este atât de importantă, vă rog. Bine. Domnul Odenor. Sunteți irlandez? Vă rog, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Este interesant să ascultăm această dezbatere, dar și uh, să continuăm discuția după prezentarea pe care v-a făcut-o, v-a făcut-o doamna comisar Cruz acum câteva săptămâni, inclusiv pe acest punct. Îmi pare rău uh, să aud temerile exprimate aici uh, la Comisia pentru Cultură, sau fost exprimate în trecut, uh, și faptul că nu au reacționat suficient de bine la aceste temeri, mai ales în ceea ce privește accentul pus uh, în uh, propunerea Comisiei. Eu cred că punem accentul nu pe aspectul economic, ci pe aspectul legat de eficiență. Comisia dorește ca eficiența gestionării spectrului să crească, pentru că în cadrul juridic actual și știu că domnul raportor se uh, referă la considerentul 5, dar în considerentul 1, deci chiar la început, spunem că această propunere nu are obiectivul uh, de a modifica echilibrul uh, juridic din cadrul de reglementare și doar Statele Unite, statele membre, mă scuzați, sunt responsabile pentru a hotărâ cum își folosesc spectrul și doamna comisar a spus același lucru. Deci, nu avem de gând uh, să subminăm această, acest echilibru uh, și inclusiv pentru dezvoltarea televiziunii digitale la nivel regional, local și uh, național Propunerea de a folosi banda de 800 de MHz care folosește 18% din frecvențe, deci doar atât, restul frecvențelor sunt pentru dezvoltarea televiziunii. Comisia nu are de gând să folosească mai mult, mai multe, o mai mare parte din frecvențe. De asemenea, în propunerea comisiei spunem că vom continua să evaluăm modul în care sunt folosite frecvențele și cum sunt făcute transmisiile, dar mai întâi vom evalua modul în care operatorii mobile vor folosi frecvențele care le-au fost acordate și nu vom uh, studia și, bineînțeles, nu vom propune noi modificări uh, în folosirea frecvențelor dacă ele sunt folosite eficient um, în scopuri sociale, și, dar și economice. Încă un uh, element pe care dorește să-l menționeze foarte clar doamna Cruz este că în timp ce uh, apărăm uh, emiterea uh, la nivel terestru care trebuie să continue, nu trebuie să riscăm să prevenim uh, dezvoltarea uh, emisiilor uh, pe alte, de pe alte platforme, inclusiv mobile este clar că uh, banda largă cu uh, de mare viteză este un vehicul foarte bun pentru dezvoltarea dimensiunii culturale și pentru propagarea și uh, televiziunii de înaltă definiție și a programelor culturale. Și trebuie să permitem operatorilor să avanseze în acest domeniu. Și poate la un moment dat operatorii vor hotărâ, dar poate pe viitor, având în vedere evoluția tehnologiei, operatorii vor dori să aibă mai mult acces la aceste platforme mobile de bandă largă pentru a-și atinge publicul în diferite feluri. Și comisia, iată, a, acesta este obiectivul comisiei. Am ascultat de asemenea Uh, cu mare atenție ce s-a spus aici în, în, în comisie și am discutat cu cei mai afectați și este important să notăm faptul că acum când ne îndreptăm spre televiziunea digitală, o uh, evoluție pozitivă în istoria televiziunii, uh, s-au creat canale de televiziune mai eficiente, uh, am organizat ateliere cu uh, părțile implicate, am discutat cu producătorii de echipament și banda de 800 de MHz va oferi spațiul ideal pentru uh, dezvoltarea acestor uh, inițiative. Va exista spațiu pentru televiziune digitală din partea inferioară a spectrului și în același timp, nu trebuie să oferim doar statelor membre mijloacele de a examina cea mai bună formă de compensare, ci și cu, trebuie să discutăm uh, cu industria pentru a vedea care vor fi viitoarele evoluții tehnologice. O facem deja, dar după cum înțelegeți, pentru că aveți dreptate să, dezvo- să apărați parametrii culturale al statelor membre, nici Comisia nu poate să înceapă să spună statelor membre cum să folosească licitațiile pentru uh, atribuirea spectrului, dar în anumite state membre s-a hotărât uh, deja mai întâi să se compenseze um, agenții economici afectați de schimbările tehnologice să se permită acestora să migreze pentru a folosi uh, noile oportunități pentru a oferi servicii. Sper că ați înțeles perspectiva noastră și aștept cu nerăbdare să mai dialogăm și cu alte ocazii. Mulțumesc! Ja, nur einen kurzen Satz. Äh, das o propoziție. Ne bucurăm că să auzim ceea ce ne-ați spus, dar uh, nu ne regăsim în propunerea care ne-a fost făcută. Deci, insist, uh, foarte politicos, domnule, domnule reprezentant al Comisiei, haideți să încercăm să ne asigurăm că textul uh, va fi unul fără ambiguități, să nu se repete greșeli făcute în trecut. Poate, până la urmă, vom avea un program cu frecvențe um, despre care și Comisia pentru Cultură va putea spune că aspectele culturale au fost luate suficient în considerare, având în vedere importanța lor sau în funcție de importanța lor. Și solicitarea mea nu um, este, uh, nu are obiectivul de a ne teme unii de alții, ci acela ca textul să fie clar și intențiile noastre să, Angst haben ist uns... intențiile noastre să fie clare. Doamna președinte, uh, avem dreptul să avem temeri și trebuie să ne procurăm, să ne preocupăm uh, de cetățenii care sunt afectați de schimbarele în domeniul frecvențelor pentru cablu, pentru uh, radio și așa mai departe. Lucrurile trebuie să fie clare și parțial nu sunt clare, altfel nu ne-am teme. Și eu nu sunt o persoană uh, care se teme de umbra ei, dar uh, textul nu este clar și există tot felul de capcane posibile nu spun că doriți, dumneavoastră doriți să cădem în ele, dar până la urmă trebuie să ne asigurăm că bunele intenții nu vor fi puse sub semnul întrebării. Deci, vom depune amendamentele și apoi împreună vom face eforturi pentru a ajunge la cea mai bună, cel mai bun text posibil. Punctul 13. Ieri a avut loc ședința coordonatorilor. Ați citit procesul verbal, nu are nimeni observații. Trecem la punctul 14, diverse. Are cineva ceva de spus? Nu. Atunci trecem la punctul 15. Ne vedem pe 24 și 25 ianuarie. Doamna președinte, mulțumește și interpreților și urează tuturor sărbători fericite Uh, și uh, an nou fericit. Uh, ne vom revedea cu siguranță cu alte ocazii. Până atunci!